afectează pe toți, nu numai aceste țări uh, pe care le-am menționat și care se confruntă cu ea la ora actuală. Avem nevoie de acțiuni coordonate și de solidaritate la nivel comunitar. Mulțumesc, domnul Madlener.